acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul doamnei Ana Gomes cu privire la Arabia Saudită și relațiile sale cu Uniunea Europeană. Vă dau cuvântul timp de patru minute. Președinte, Arabia Saudită hoje importanță în médio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Arabia Saudită are o importanță mare atât în Orientul apropiat cât și la nivel mondial. Este uh, are o importanță economică, are o importanță de asemenea în contextul combaterii uh, terorismului, asta chiar dacă declarațiile saudiților sunt pozitive uh, în ciuda faptului că există în continuare dovezi cum că banii Arabiei Saudite sunt folosiți pentru a finanța o serie de organizații, or, organisme și organizații extremiste în întreaga lume. Cu siguranță nu asta este dorința autorităților de la Riad, dar iată această situație a dus la consecințe tragice în Siria, în Egipt, în Bahrain, în uh, Libia, în Mali, uh, în Irak, uh, Afgan- Afganistan, în Pakistan de asemenea. Bine, nu putem să tăcem când vine vorba de aceste chestiuni. Uh, în relațiile noastre cu Arabia uh, Saudită. Mm, adeseori ne concentrăm asupra uh, asupra economiei și asupra siguranței pe termen scurt. Într-adevăr, Arabia Saudită este cel mai mare producător de petrol la nivel mondial, de asemenea Arabia Saudită este un mare cumpărător de arme. Deci, importanța relațiilor economice nu poate fi tăgăduită. Dar în acest context nu putem să trecem sub tăcere drepturile omului și nici democrația. Nu putem să închidem ochii nici pe departe. Și acest lucru este important și în contextul combaterii terorismului, pentru că ce ne dorim noi, de fapt? Ne dorim să contribuim la soluționarea paștică a conflictelor, la apropierea civilizațiilor. Arabia Saudită este un, o monarhie absolutistă, dar cu toate acestea are și responsabilități pe plan internațional, uh, responsabilități și în ceea ce privește, spre exemplu, drepturile femeilor. În noiembrie anul trecut am fost în uh, Arabia Saudită și am văzut uh, că femeile sunt discriminate pe plan politic, pe plan economic, pe plan social de asemenea. Abia anul trecut, primele 30 de femei au fost numite în consumul, uh, Consiliul Consultativ Șura și abia în 2015 femeile vor avea dreptul uh, să participe la alegerile locale. Și încă un lucru. Mai există acest, uh, și acest sistem al care permite unui bărbat să fie tutor legal al femeii. Deci fiecare femeie are un tutor, iar tutorul acesta este un uh, bărbat din familia uh, din care uh, provine. Iată, drepturile femeilor la autodeterminare sunt clar încălcate. Femeile nu au acces la economie, la piața muncii, la justiție, la educație de asemenea și uh, femeile uh, nu au dreptul să conducă în Arabia Saudită. Este singurul uh, stat uh, la nivel mondial în care femeile pur și simplu nu au dreptul să se ridice la, să, să se pună la volan. De asemenea, în Arabia Saudită există în continuare pedapsa capitală care este pusă în aplicare de niște judecători religioși într-un, într-o manieră de-a dreptul medievală. Nu există un cod penal în Arabia Saudită Saudită și în statisticile privind execuțiile se vede clar că până și minorii pot fi executați. În plus, există persoane care sunt uh, arestate în Arabia Saudită și sunt mai apoi torturate. Există, pedep- există pedepsele corporale și acestea sunt în continuare aplicate. Mai există și uh, și uh, tratamentul de care au parte migranții, o altă temă deosebit de importantă. Deci, de toate aceste teme sunt uh, teme pe care trebuie să colaborăm împreună cu Arabia Saudită. Arabia Saudită are o populație foarte tânără, foarte activă în, pe rețelele sociale, de socializare și a, uh, acești tineri saudiți sunt pur și simplu uh, Uh, înnecați în acest sistem uh, anacronic. Este important ca programul atomic uh, al Iranului să fie ținut sub control, iar iadul poate să ne ajute să ajungem la un rezultat pozitiv al acestor negocieri cu Iranul. Poate că ar putea ajuta la stabilizarea sta- situației din uh, Afganistan, Pakistan uh, și Irak de asemenea. Domnul președinte, vă mulțumim foarte mult. Acum trecem la procedura Catch TI. Avem două contribuții. Începem cu doamna Juivca. Mulțumesc. Am o atitudine favorabilă acestui raport, uh, pentru care sunt recunoscătoare, având în vedere faptul că Arabia Saudită și Uniunea Europeană se confruntă cu provocări comune, cum ar fi migrația, problemele de siguranță aprovizionării cu energie, terorismul internațional. Când vorbim de combaterea terorismului, ar trebui să menționăm <clears throat> acordul internațional de luptă împotriva terorismului semnat și de Arabia Saudită. Arabia Saudită poate să contribuie foarte mult la stabilizarea <clears throat> aprovizionării cu energie, a piețelor energetice în general, dar trebuie să acordăm o atenție deosebită drepturilor omului în țara respectivă. Știm că este una dintre țările în care legislația limitează drepturile femeilor. Deci trebuie să depunem eforturi deosebite pentru a asigura că drepturile femeilor sunt respectate. Ele sunt victime ale discriminării și segregării atât în sfera publică cât și în cea privată. Trebuie să li se asigure acces femeilor să ia decizii fără aprobarea celor gardieni. Mulțumim. Acum, doamna Davoraj. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Arabiei Saudite. Așadar, cooperarea noastră cu această țară este extrem de importantă în ceea ce privește relațiile comerciale, alimentarea cu energie și poziția geostrategică a Arabiei Saudite și menținerea stabilității în regiune. Arabia Saudită este foarte prezentă și în Europa de Sud-Est, în special în Bosnia-Herzegovina indiferent uh, de relațiile uh, comerciale și considerentele geostrategice, este foarte important uh, să menționăm problema drepturilor omului. Am vorbit adineauri despre eradicarea torturii și, din păcate, Arabia Saudită încă folosește tortura și multe alte practici de discriminare. Dacă ne uităm la statistici, acestea se schimbă de la an la an, însă practica încă este prezentă. De aceea aș saluta deschiderea dialogului cu Arabia Saudită și sper că problema drepturilor omului va fi rezolvată. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului Tonio Borg să tragă câteva concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru acest proiect de raport și vreau să mulțumesc de asemenea Uh, doamnei raportor și vicepreședintelui uh, Comisiei pentru Drepturile Fundamentale din Parlamentul European, domnului Lochbiller, pentru tot ceea ce au făcut. Oficiali europeni, europeni s-au deplasat recent în Arabia Saudită și această vizită oficială arată cât se poate de clar importanța pe care o, o acordăm uh, Uh, relațiilor între Uniunea Europeană și, uh, uh, și Arabia Saudită. Chiar în altul reprezentant s-a deplasat în Arabia Saudită și în alte state din zona Golfului în contextul acesta al negocierilor pe care le purtăm în momentul de față cu Iranul privind programul nuclear de acolo. Și în urma vizitei în altei reprezentante, concluzia care s-a, s-a tras a fost aceea că Arabia Saudită poate face mai mult pentru a ne ajuta în uh, demersurile noastre de a aduce stabilitate și securitate în regiune. Ei, revenind acum la raport, uh, nu putem decât conchide că situația drepturilor omului în Arabia Saudită rămâne uh, îngrijorătoare. Lucrul acesta este dovedit de recomandările date de reprezentanții ONU acestui stat. Uh, Uniunea Europeană întotdeauna a participat la crearea acestor recomandări. Raportul, uh, proiectul de raport arată cât, care sunt domeniile în care e nevoie de acțiune rapidă și aceste domenii au fost deja înțelese de către Comisia Europeană la rândul ei. Discutăm aceste domenii cu reprezentanții uh, societății civile și cu ONG-urile din zonă. Nu putem decât să lăudăm acțiunile acestor activiști la fața locului, acțiuni care doresc practic uh, sau care au nimic altceva drept obiectiv uh, decât atingerea unor drepturi cât se poate de comune în fond și la urma unui pentru noi toți, precum dreptul femeilor de a conduce în Arabia Saudită. Saudită. Am constatat că în Arabia Saudită s-au făcut pași înainte în ultima uh, perioadă, dar suntem de părere că mai există multe eforturi care trebuie să fie făcute în viitor. Există multe do- domenii care trebuie să, în care situația trebuie să se îmbunătățească, dar așteptăm acum uh, reformele anunțate de către uh, Uh, rege, precum uh, reforma sistemului judiciar sau uh, reforma care va permite femeilor să participe la alegerile comunale din anul 2015. De asemenea, suntem îngrijorați de situația muncitorilor migranți care au fost expulzați în număr mare din Arabia Saudită, uh, începând cu luna noiembrie a anului trecut. Nu putem decât să regretăm situația uh, aceasta. Vom continua să le spunem partenerilor saudiți că trebuie să se facă în continuare pași înainte în ceea ce privește libertatea de exprimare și libertatea de uh, libertatea uh, de asociere. Aceasta, din urmă, necesită reforme cât mai, care necesită reforme cât mai curând cu putință pentru ca asociațiile să-și poată face uh, munca. În ceea ce privește drepturile femeilor, am fost încântată faptul că, iată, 30 de femei au fost uh, numite în Consiliul Consultativ Șura. Uh, de asemenea, s-au făcut reforme în ceea ce privește accesul femeilor la sistemul uh, de educație și de asemenea la la sistemul economic, dar la domeniul economic. Dar, din păcate, în continuare, femeile nu au dreptul să conducă în uh, Arabia Saudită și, în continuare, ele sunt uh, uh, subiectul voinței unui bărbat. De asemenea, Ă, pedeapsa capitală este o mare problemă. Pedeapsa capitală se practică în continuare în Arabia Saudită, execuțiile sunt publice, iar asemenea, asemenea imagini ar trebui să fie abolite. În acest context, ne bazăm pe recomandările Organizației Națiunilor Unite pe tema drepturilor omului și pe tema situației drepturilor omului în Arabia Saudită. Sprijinim toate rapoartele ONU și contribuim la formularea acestora. Și uh, toate aceste demersuri făcute în trecut, iată, și-au lăsat, uh, și-au au dat roade, pentru că anul trecut, pentru prima dată, observatori din străinătate au putut lua parte la un, un uh, proces intentat unui cetățean saudit în Arabia Saudită. Iată, un pas înainte. Bineînțeles, Arabia Saudită poate contribui la generalizarea securității și stabilității în întreaga regiune și tocmai de aceea ne bazăm pe Arabia Saudită în ceea ce privește soluționarea situației din Siria, din Liban și uh, uh așteptăm eforturile Arabiei Saudite în sensul uh, aplanării conflictului izraeliano-palestinian. De asemenea, ne dorim ca Arabia Saudită să devină din ce în ce mai activă în procesul de negociere dintre comunitatea internațională și uh, Iran. O poziție verticală a Arabiei Saudite ar putea contribui la stabiliza- stabilizarea situației din zona Golfului și de asemenea de la îmbunătățirea relațiilor dintre comunitatea internațională și aceste state. Iar în altul reprezentant pot face eforturi în sensul acesta al, al uh, al atragerii de partea noastră a Arabiei Saudite. În orice caz, oricare ar fi pozițiile noastre, e clar că trebuie să discutăm în continuare, trebuie să ne spunem opini, opiniile și trebuie să ne concentrăm în continuare pe toate domeniile de interes general. Serviciile Uniunii Europene vor lucra în continuare la deschiderea canalelor de comunicație, comunicare și dacă există voință, nu vom face nimic pentru a stopa comunicarea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar! Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la toate dezbaterile. And, uh, I am closing the debate and the voting will take place tomorrow at 12. Uh, Dezbaterea se încheie acum și uh, votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre raportul COVAL cu privire la prioritățile în relațiile dintre Uniunea